acum cuvântul doamna Jurova. Vă rog, doamna comisar. Doamnelor și domnilor, distinși eurodeputați, vă mulțumesc în numele Comisiei pentru că ne-ați oferit ocazia de a vorbi astăzi cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, pe care am sărbătorit-o vinerea trecută. Discriminarea împotriva romilor este în continuare larg răspândită în Uniunea Europeană. Această acțiune împotriva romilor este în continuare o realitate în Europa care duce la stigmatizarea acestei minorități. Aceasta este în creștere și are legătură cu creșterea extremismului și radicalismului în general în Uniunea Europeană. Această tendință provoacă îngrijorări majore. Este esențial să adoptăm o poziție fermă și să facem tot ce putem pentru a opri acest fenomen care este incompatibil cu valorile Uniunii Europene. Comisia Europeană a instituit un cadru solid de politică și instrumente legale și financiare care, dacă sunt implementate în mod corespunzător, ar trebui să producă rezultate pe teren. Comisia și-a accelerat eforturile pentru a asigura o punere în aplicare corectă a legislației uh, privind antidiscriminarea romilor. De asemenea, Comisia a îndemnat statele membre să dea dovadă de o voință politică mai puternică și de o viziune pe termen lung pentru a combate discriminarea și pentru a promova incluziunea romilor. Incluziunea minorităților în educație, pe piața muncii și în viața politică reprezintă unul dintre ingredientele principale pentru a dezvolta o societate sănătoasă. Anul acesta, Comisia a lansat o campanie țintită pentru a face față stereotipurilor și, prejudicilor, și prejudecăților împotriva romilor. Aceasta se numește uh, Pentru romi cu romi. Această campanie presupune activități de Uh, formare profesională pentru presă și uh, colaborarea cu municipalitățile locale. Combaterea discriminării romilor, inclusiv combaterea discursului de ură la adresa comunității uh, rome, se încadrează în raportul Comisiei Europene și în, uh, în concluziile Consiliului cu privire la măsurile eficiente de integrare a romilor. Acestea, acestea sunt principalele instrumente europene care se referă în mod specific la romi. Comisia Europeană salută și sprijină inițiativa Parlamentului European de a desemna pe uh, data de 2 august uh, drept uh, ziua memorialului Holocaustului împotriva romilor. De asemenea, Comisia a încurajat statele membre să facă același lucru. Este de datoria noastră să recunoaștem și să ne amintim pe toți cei care au suferit în timpul regimului nazist, inclusiv romii. Suferința romilor în lagrele de concentrare reprezintă un capitol îngrozitor în istoria omenirii, care este mai puțin cunoscut. Comisia va sprijini Parlamentul European în acțiunea sa de a aduce rezoluția Parlamentului în Consiliu pentru discuții suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisar, vreau să, înainte de a da cuvântul colegilor care sunt înscriși la, pe ordinea de zi a acestei dezbateri la discuții vreau să fac o precizare în continuarea deschiderii discuțiilor de domnul președinte la această dezbatere nu se fac intervenții la cerere și nu se acceptă cartonașe albastre. so no blue cards and no catch the eye at this debate. acum am să l rog pe domnul holveni uh, să ia cuvântul pentru patru minute. Domnule președinte, dragi colegi, îmi face o onoare și este un privilegiu pentru mine să vă împărtășesc gândurile mele cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor în numele PPE. Există aspecte sociale și economice ale acestei uh, probleme. Aceste chestiuni uh, sunt uh, foarte importante și la fel de importante ca și până acum și nu sunt mai puțin importante decât în 2011 când a existat un proiect sub timpul președinției maghiare, un proiect pentru romi. Este important să ținem cont de resursele umane pentru că adesea această minoritate nu are ocazia de a-și dovedi capacitățile. Tinerii romi se confruntă cu dificultăți suplimentare dacă vor să iasă din uh, acest cerc vicios um, al uh, minorităților. Humanity. Even if they manage to... Chiar dacă reușesc uh, să gestioneze acești factori, trebuie să se confrunte cu discriminarea în uh, societate. Putem spune că populația romă are nevoie de sprijin special în acest efort, astfel încât să poată depăși aceste adversități și aceste dezavantaje și alte complexe. Este important uh, ca societatea să dea dovadă de mai mult respect. În numele Uniunii Europene, principala datorie este de a crea un cadru profesionist și de a crea programe speciale concentrate pe această temă. De aceea, strategia pentru romi a făcut un apel la statele membre să refuze orice fel de segregare, discriminare și rasism. Aceste programe pentru romi pot fi eficiente dacă și romii sunt implicați în luarea deciziilor și în implementarea acțiunilor. Dacă vrem să avem proiecte sustenabile, trebuie să implicăm și comunitatea romă. Cultura și istoria romilor trebuie să fie integrate în educația tinerilor, iar noua generație uh, trebuie să nu mai crească cu informații uh, false cu privire la cele 10 milioane de cetățeni romi din Uniunea Europeană. Europa s-a hotărât uh, să recupereze timpul pierdut și vom încerca să oferim uh, oportunități egale, în special pentru copii. Sigur că rezultatele se văd mult mai târziu, este important uh, să ne concentrăm pe programele uh, pentru învățământul preșcolar uh, și primar, astfel încât să le dăm șansa cât mai multor copii romi să beneficieze de dezvoltare încă din copilăria mică. trebuie să deschidem și porțile bisericilor, așa cum deschidem și porțile școlilor, astfel încât și comunitățile rome să beneficieze de această spiritualitate. Trebuie să fim mândri de inteligența romilor și să oferim oportunități tinerilor romi să își valorifice potențialul și să rupă acest cerc vicios și să se integreze și să lucreze alături de noi. Există o rețea în Europa care, ar, care ajută sute de tineri romi să obțină o diplomă universitară. Există medici, profesori, artiști în această rețea. Am început această rețea împreună și vă invit să continuăm împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! Ehm, o rog acum pe doamna Post să ia cuvântul pentru 5 minute. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut am dezbătut pe marginea unei rezoluții referitoare la eforturile de a recunoaște atitudinea anti-Roma ca o problemă și mm, respectul față de uh, Holocaustul împotriva romilor care a avut loc în, al doilea, în timpul al doilea război mondial. Parlamentul a arătat clar cum se poate combate atitudinea anti-romă în Uniunea Europeană. Romii trebuie să fie tratați ca niște ființe umane. Este o rușine, ar trebui să fie o rușine pentru Europa să ai o atitudine împotriva romilor. La Consiliu toată lumea este de acord că trebuie să combatem prin toate mijloacele disponibile atitudinea împotriva romilor. Important este să găsim și măsuri practice, pentru că măsurile sociale nu sunt uh, suficiente pentru a combate această formă aparte de rasism. Parlamentul a adus în discuție două chestiuni uh, esențiale în această dezbatere. În primul rând, ce poate face Consiliul pentru a se asigura că statele membre iau măsuri specifice pentru a combate această formă specifică de rasism, atitudinea anti-romă și uh, Consiliul și statele membre trebuie să își stabilească obiective specifice pe care Comisia să le poată evalua, pentru că altfel nu se va întâmpla nimic. Comisia trebuie să creeze postul de înalt reprezentant împotriva rasismului pentru a se asigura că rasismul este combătut pe toate fronturile în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că rasiștii și cei care îi urăsc pe romi nu au acces uh, la Parlamentul European, că nu pot deveni deputați Pe 2 august uh, încercăm să stabilim ziua um, în care se um, comemorează Holocaustul împotriva romilor. Uh, săptămâna trecută am uh, sărbătorit Săptămâna Internațională a Romilor. Am avut dezbateri în cadrul partidelor, grupurilor politice, am avut expoziții, seminarii, însă în ciuda tuturor strategiilor naționale, concluzia a fost că încă nu am reușit să includem, așa cum se cuvine, populația romă în societatea europeană. Trebuie să ne adresăm societății și de aceea trebuie să luăm măsuri acum pentru integrarea lor. Oamenii de pe stradă, oamenii din autobuz uh, își exprimă atitudinea rom fără niciun fel de rușine. Chiar eu am văzut cu ochii mei astfel de atitudini și uh, la reuniunile pe care le-am avut uh, am auzit multe persoane spunând același lucru, am văzut și filme și clipuri în care se vedea cum romii sunt uh, obligați să locuiască în tabere în care nu au electricitate, în care copiilor lor nu li se oferă o șansă să meargă la școală, nu li se oferă nici uh, asigurare medicală și nici uh, locuri de muncă. Situația este catastrofală. Dacă nu acționăm acum, ne vom trezi într-o situație absolut insuportabilă în care restul lumii va fi îngrozit de ce permitem noi să se întâmple. Cum putem uh, ca noi în Uniunea Europeană să acceptăm ca 10-12 milioane de oameni să trăiască sub limita sărăciei? Trebuie să acționăm, nu putem uh, aștepta pentru că forțele extremei drepte exploatează la maxim acest grup vulnerabil. Partidele politice uh, importante nu abordează această problemă și iată care este rezultatul. Grupul Social-Democraților a propus uh, un program, uh, avem o poziție fermă pe acest uh, subiect și nu vom accepta starea de fapt. Vreau să mulțumesc tuturor liderilor partidelor politice care s-au implicat în această dezbatere. Cu toții au fost reprezentați, cu excepția grupului ALDE, pentru că au avut uh, alte chestiuni de rezolvat în acel moment. Cu toții am fost de acord că problemele romilor trebuie să fie prioritare pe agenda politică, în ciuda faptului că trecem într-o perioadă cu multe provocări. Aș vrea să invit Comisia să ia în serios această chestiune și să ia măsuri, pentru că nu este acceptabil ca în anul 2016 să continuăm în inerție, fără să facem nimic. Trebuie să acționăm. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Post. O rog pe doamna Jitnanska să ia cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Slovacia este una dintre țările europene cu cele mai mari minorități rome. Uh, avem cam 9% din populație etnie romă. Din cauza nivelului scăzut de educație, ei depind de sistemul uh, de asigurări sociale și se confruntă cu probleme de sărăcie, discriminare și stereotipuri. Copiii romi uh, merg de obicei la, la școli speciale iar ocuparea romilor este de numai 10%. Mulți romi și-au pierdut speranța de a-și găsi un loc de muncă. Copiii n-au nicio motivație să învețe și în pofida disponibilității fondurilor, guvernul nu reușește să integreze romi bine educați sunt convinsă că organizațiile neguvernamentale, bisericile și societatea civilă au un rol important de jucat și pot să ne ajute în comunitățile noastre. De aceea este important să creăm condiții uh, pentru ca eforturile să fie mai vizibile. Mă bucur că săptămâna trecută Parlamentul European a lansat uh, um, o acțiune pentru o persoană care a devenit uh, medic uh, în uh, Elveția. Am folosit această ocazie pentru a comemora Ziua Internațională a Romilor. Domnul Țibula era convins că educația ne va ajuta să depășim barierele între romi și neromi. Noi nu putem să alegem dacă ne naștem sănătoși sau cu dizabilități, dacă ne naștem într-o familie săracă sau într-o familie bogată fără educație, acești oameni nu vor putea să rupă acest cervicios. vicios. Cu cât îi ajutăm mai curând, cu atât va fi mai bine pentru societatea noastră în ansamblul său. Pe de altă parte, uh, dacă îi discriminăm, uh, vom avea un impact foarte mare și vom duce la radicalism. Namlinar, două minute. Thank you very much, uh, Mr. President. Colleagues, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Grupul ALDE salută această dezbatere cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor. Sărbătorirea, celebrarea culturii rome contracarează discriminarea romilor. Vreau să mă profit de această ocazie pentru a aminti tuturor că nediscriminarea este o valoare fundamentală a UE trebuie să facem mai multe pentru a combate discriminarea și stereotipul participarea uh, cetățenilor Roma și pentru a integra social și economic. Aceasta este cheia pentru a obține egalitatea pentru toți. Uniunea Europeană și statele membre și-au luat angajament în acest sens, însă realitatea de pe teren arată că suntem departe de a ne respecta propriile standarde. Um, evacuările forțate, segregarea, uh, discriminarea la accesul la slujbe, locuințe și uh, asigurarea medicală nu uh, reprezintă um, idealul european. Nu putem fi mulțumiți cu strategii care se văd doar pe hârtie. Parlamentul European a trebuit să se implice mai mult și să mm, fie proactiv uh, în monitorizarea uh, măsuri în care se implementează aceste strategii, atât din punct de vedere al rentabilității, cât și din punct de vedere al uh, rezultatelor concrete. Avem o răspundere comună de a acționa și de a ne asigura că sunt respectate uh, drepturile fundamentale pentru toți. Mulțumesc. <coughs> Doamna Ernst, 3 minute și 30 de secunde. Der internationale Roma-Tag eignet sich Ziua Internațională a Romilor nu se prea pretează pentru după amieze folcloristice sau pentru săli aproape goale, ca în condițiile de față, ci mai important este să înțelegem că romii trăiesc deja de sute de ani în Europa, de peste 600 de ani și cred că 600 de ani sunt suficienți pentru a fi considerați băștinași uh, și ca vecini ca colegi la locul de muncă și aș putea să spun chiar și ca prieteni. Pentru că romii sunt într-adevăr cetățeni uh, global, nu doar pentru că nu au demarat niciodată niciun război, ci pentru că în multe țări din lume îmbogățesc societățile de acolo și o fac și astăzi, precum uh, domnul Lee din Canada, domnul Stoica, cântăreața Marian Rosenberg, boxerul Johan Velmer Troiman, care a, a fost uh, omorât în lagăr de concentrare în timpul celui de-al doilea război mondial. Am discutat cu mulți uh, romi și mi-au spus în repetate rânduri că ceea ce își doresc este foarte simplu. Nu își doresc un stat propriu, nici nu uh, pun accentul pe anume religie, ci vor să trăiască acolo unde sunt, precum uh, toți ceilalți, să aibă o familie, să îmbătrânească în sânul familiei. Nu vrem privilegii, nu vrem tratamente speciale, vrem demnitate, vrem să fim tratați la fel, vrem să avem șanse egale și să nu trebuiască să ne temem să spunem ceea ce suntem, romi. Faptul că astăzi tot mai trebuie să explicăm că și romii sunt oameni, că vor să trăiască în pace, că nu sunt doar muzicieni și că nu răpesc copii. Dar au o problemă atunci când, după 17 ani, sunt deportați din Germania în Kosovo, unde n-au niciun fel de bază pentru a trăi. Asta este uh, una din uh, provocările majore ale vremurilor noastre în care rasismul și aroganța populistă au din nou o conjunctură bună. Pentru multele organizații și inițiative ale romilor, nici nu este prea ușor să lupte pentru aceste deziderate. De aceea aș apela astăzi la dumneavoastră să nu mai tot repetați uh, aceleași cuvinte despre integrare, dar aș dori să mulțumesc Centrului de Rom din Göttingen și altor instituții, uh, Gitanos din Spania, multor alte inițiative din Kosovo, Serbia și România. Pentru că dacă continuăm doar să tot vorbim despre integrare, atunci uh, nu, nu facem nimic. Aceste inițiative însă fac ceva la fața locului, arată cum se poate face ceva și arată de asemenea că drepturile omului nu sunt uh, de împărțit. Un minute 30 de secunde. Thank you. Dear Commissioner... Mulțumesc, doamnă comisar, dragi colegi. Dragi romi de pretutindeni, Ziua Internațională a Romilor este o zi de comemorare, o zi pentru a comemora atrocitățile și persecuțiile cu care s-au confruntat romii uh, de sute de ani pe acest continent. Este o zi în care ne gândim și uh, injustițiile cu care se confruntă în continuare romii în fiecare zi în Europa. În trecut, dar și în prezent, uh, un lucru este clar. Avem responsabilitatea. Avem responsabilitatea de a crea un, o Uniune Europeană inclusiv inclusivă, avem responsabilitatea de a combate discriminarea împotriva romilor și de a promova drepturi egale pentru toți. Astăzi putem să facem diferența. Astăzi putem să elaborăm politici antidiscriminare. Putem să creăm o societate care oferă șanse egale în ceea ce privește locuințele, ocuparea și sănătatea. Fondurile structurale europene reprezintă unul dintre instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a face aceste lucruri. Dar trebuie să mergem uh, mai departe, pentru că lupta împotriva discriminării nu se oprește la elaborarea de politici. Trebuie să mergem în profunzime și să facem integrarea în societate. Am să vă dau un exemplu. Există 11 milioane de romi în Uniunea Europeană și există o mare diversitate în rândul acestor comunități. Totuși, când citesc ziarele, văd imagini stereotipe ale romilor în fiecare zi. Acestea nu reprezintă diversitatea aceasta foarte mare și uh, acestea nu reprezintă un pas uh, înspre combaterea discriminării la adresa romilor în Uniunea Europeană. Împreună cu activiștii romi uh, am militat uh, pentru ceea ce fac și mulțumesc Comisiei pentru că se luptă pentru drepturi egale. Profit de această ocazie pentru a spune că nu vreau uh, să mai fiu recunoscătoare. Noi trebuie să fim recunoscători pentru bogăția pe care o reprezintă cultura romă în Uniunea Europeană, pentru puterea activismului rom în dezbaterile politice și sunt recunoscătoare tuturor romilor care și-au deschis casele pentru mine, care și-au împărțit mâncarea cu mine, care și-au împărtășit experiențele cu mine și care m-au lăsat să particip la lupta lor. Le mulțumesc Andrei, Danielei, lui, Daniel, lui David, Ivana le mulțumesc pentru că m-au lăsat să lupt alături de ei împotriva discriminării la adresa romilor și pentru incluziune. Sunt profund onorată. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Carver, un minut și 30 de secunde. Thank you, Mr. President. Of all the... Mulțumesc, domnule președinte. Din toate sfaturile uh, paternale pe care le-am primit, mi-aduc aminte uh, ce mi-a spus tata. Fiule, să nu uiți de unde ai plecat, și cine ești, pentru că dacă vei face asta, nu vei fi niciodată uh, sincer. Să știți că el a fost, tatăl meu s-a născut într-o rulotă și reprezenta mult poziția sa, cunoștea foarte bine șmecherile de pe stradă. Să știți că mă bucur că sunt singurul parlamentar uh, din Regatul Unit care are uh, uh sânge uh, rom. Eu m-am întâlnit cu uh, um, reprezentanți ai romilor uh, în, din toată lumea și uh, am uh, trimis și o adresă referitoare la rolul, la dificultățile pe care le întâmpină cetățenii din comunitatea mea când trebuie să călătorească prin Europa și nu numai. Am trimis și o adresă la Comisia din Regatul Unit privind Holocaustul, pentru că și de acolo ei sunt uh, excluși uh, în Anglia, în Marea Britanie a secolului 21, iată că uh, comunitățile itinerante uh, încă mm, au dificultăți foarte mari. Trebuie să facem față provocărilor și să nu mai ascundem sub covor problemele cu care se confruntă um, cetățenii, dar știu că mai e mult până să rămân situația. Mulțumesc. You have the floor. Thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc. This inspirative discussion. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Aș putea să semnez tot ceea ce ați spus și mă declar de acord cu multe dintre problemele pe care le-ați ridicat în discuție aici. Doamna Soraya Post spunea că trebuie să facem multe și trebuie să facem aceste lucruri acum. Eu aș spune chiar că situația este și mai proastă pentru că am făcut multe, am investit multe, dar nu funcționează pentru că situația nu se îmbunătățește. Din potrivă, situația se înrăutățește, întreaga atmosferă din Europa este una de intoleranță. Populația romă este una din primele care se confruntă cu probleme și cu discriminare. De aceea trebuie să face mai multe. Și mă întreb, unde sunt barierele? De ce nu putem obține rezultate mai bune în ceea ce privește includerea cetățenilor romi? Consider că există trei probleme trebuie ca protecția sănătății, ocuparea, protecția socială și educația să fie privite ca un pachet de măsuri pentru familiile cu copii. Și constatăm că în multe state uh, membre, aceste sectoare intră în competența unor ministere diferite și înțeleg că avem nevoie de acțiuni uh, comune, așa cum se reflectă deja în strategiile naționale. A doua problemă este aceea că am senzația că facem aceste politici uh, pentru romi, dar fără să-i uh, cooptăm în realizarea acestora, pentru că nu putem face asta fără ei. Și aici cred că se cuvine să susținem mai mult ONG-urile și comunitățile locale care sunt uh, în contact zilnic cu romii. Eu întotdeauna am criticat finanțările uh, anuale doar pentru ONG-uri, pentru că aceste ONG-uri care lucrează pentru includerea uh, romilor se confruntă tot mereu cu probleme de finanțare. Trebuie tot mereu să caute bani pentru a-și finanța activitățile. Eu cred că o perioadă de finanțare de măcar trei ani ar fi mult mai potrivită pentru sustenabilitatea proiectelor lor. Și ultima problemă pe care o văd este aceea că ar trebui ca finanțările din bani europeni să fie mai bine utilizate. Vorbim de proiecte pe termen scurt, dar uh, e nevoie de o acțiune pe termen mai lung pentru a schimba situația, pentru că nu este o sarcină ușoară care ne așteaptă. Dacă asta vrem, vrem să schimbăm uh, stereotipuri și păreri preconcepute și acest lucru nu se poate întâmpla într-un timp foarte scurt și cu instrumente prost alese. De aceea vă propun să subscriem cu toții la acest deziderat și să uh, avem curaj să recunoaștem că facem ceva ce nu funcționează și că trebuie să facem mai bine de acum încolo dezbaterea este închisă și trecem la următorul uh, punct.